Știu că Parlamentul European uh, este și el îngrijorat, cum suntem și noi, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și în, această, uh, și în acest caz. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și eu, doamna Damanachi. Cu asta am încheiat dezbaterea privitoare la situația din Iran și vom vota imediat după ce uh, terminăm următorul punct de pe ordinea de zi, ce anume situația din Egipt și în special cazul bloggerului Ala Abdel Fatah. Și Vom începe prin a da cuvântul domnului Kaminski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc. Am privit toți cu mare speranță ceea ce s-a întâmplat în Egipt și am uh, salutat uh, revoluția. Egiptul este o țară importantă pentru lumea întreagă. Nu putem să uh, ignorăm o țară care are o cultură atât de semnificativă pentru lumea arabă. Ca urmare, am considerat Egiptul ca fiind un posibil exemplu de schimbare democratică și am crezut că Egiptul va deveni o țară exemplară în lumea arabă din punct de vedere al funcționării democratice. Am, ne dorim să putem spune că țările arabe și țările islamice împărtășesc aceleași valori democratice pe care uh, le avem în Europa. Din păcate, am primit din ce în ce mai multe semnale că ceea ce se întâmplă astăzi în Egipt nu ne permite să fim deloc optimiști. Se înregistrează numeroase cazuri de încălcare a drepturilor omului, cum, cum ar fi drepturile creștinilor copți, care sunt amenințați în permanență în Egipt. Și de asemenea sunt confruntați și cu probleme de libertate a exprimării. De aceea trebuie să transmitem și noi la rândul nostru un semnal clar guvernului egiptean, spunând că salutăm schimbările, dar trebuie să fie pozitive și nu uh, negative. Domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Faptul că Hosni Mubarak nu mai este președinte în Egipt a deschis calea pentru ca guvernul tradițional să preia puterea. În timpul unei uh, uh, demonstrații pașnice a creștinilor copți, 25 de persoane au fost ucise și mai multe uh, rănite. Asta înseamnă că guvernul egiptean nu folosește chiar metodele indicate în acest sens. Nabil Al-Samad și alți blogger, uh, Ala Abdel Fattah, uh, au fost uh, arestați și nu sunt singurii care sunt, um, care sunt șicanați. Um, este foarte clar că articolul 10 al declarației cu privire la drepturile omului este încălcat în, în mod regulat. Trebuie să solicităm guvernului să revină la metode civilizate. Vă mulțumesc, doamna Vergia. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți dintre noi am salutat primăvara arabă, însă lucrurile nu stau peste tot la fel egiptenii, eh, tunisienii, mă scuzați, și-au ales adunarea constituantă în mod pașnic și tranziția spre democrație pare pe calea cea bună. Din păcate, eh, doar pentru Tunisia putem fi noi optimiști. În Libia se pare că s-a reinstaurat șaria, în Siria sunt împușcați oamenii pe stradă și în Egipt situația este de asemenea îngrijorătoare. Mai mult de 12.000 de civili au fost aduși în fața tribunalelor militare din luna martie acestui an, spun ONG-urile pe data de 30 octombrie. Așa s-a întâmplat și cu domnul Abdel Fattah, blogger, care deja fost în închisoare sub regimul Mubarak. Și alt blogger, domnul Nabil Sanad, a avut aceea soartă. Ei au în comun faptul că nu au vrut să coopereze cu tribunalele militare și constituie simboluri ale uh, dreptului egiptenilor la libertate, dar și simboluri ale represiunii care continuă încă astăzi împotriva celor care îi critică pe militari. Ei n-au dreptul la un proces echitabil, n-au dreptul la libertatea de exprimare. Asta nu este democrație. Noi trebuie să trimitem un mesaj ferm autorităților egiptene ca acestea să garanteze în mod efectiv drepturile, respectate drepturilor tuturor egiptenilor. Mulțumesc! Acum domnul Vigenin are cuvântul. Председател, Mulțumesc! Astăzi discutăm aspecte specifice legate de blogării Ala Abdel Fattah și Michael Nabil Sanad. Insistăm pe necesitatea eliberării lor cât mai uh, curând. Însă, am primit foarte multe informații legate de represiunea drepturilor omului, um, despre situația dificilă a jurnaliștilor. Peste 12.000 de persoane au fost judecate din luna martie și până acum. Egiptul este în continuare în situație de urgență, ceea ce conferă prerogative sporite tribunalelor militare și autorităților militare. Și nu știm ce s-a întâmplat exact în Cairo atunci când au fost uh, ucise 24 de persoane. Autoritățile egiptene sunt uh, datoare în fața poporului lor și în fața Uniunii Europene. Știm din propria noastră istorie că drumul democrației este unul complex, dificil și lung. Însă, regimul Uh, căderea regimului Mubarak poate fi considerată un adevărat cutremur, care continuă să emită unde de șoc. Însă trebuie să ne asigurăm că direcția în care a pornit-o Egiptul poate să fie una corectă și se va păstra așa și că va, își va putea continua drumul către democrație în mod stabil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Esaia! euroopan parlamentti haluaa tukea egyptin kansan askelia kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä sen oikeusvaltiokehitystä. situația drepturilor omului în egipt este destul de gravă deci ne, ne se pare important ca astăzi în această perioadă de tranziție în care se află Egiptul uh, să nu dăm dovadă de toleranță pentru situațiile de încălcare a drepturilor omului. Cu această revoluție facem un apel la regimul militar uh, ca să elibereze pe domnul Abdel Fattah, care nu este singurul caz de cetățean adus în fața unei curți marțiale ceea ce s-a întâmplat în fața clădirii Maspero uh, cu reprimarea unei demonstrații uh, pașnice uh, este o situație absolut inacceptabilă. Acolo armata a ucis foarte multe persoane. O chestiune legată de dreptul civil trebuie să fie judecată în fața unui tribunal civil. De aceea facem un apel la Egipt ca să respecte dreptul omului. Mulțumesc acum doamna Shaki. Mulțumesc, colegi. Egipteni, tineri și bătrâni, bărbați și femei s-au exprimat foarte clar. Doresc să îi determine singur viitorul. Vor oportunităi și nu corupție și cer ca justiția și drepturile omului să fie respectate. Iar noi sprijinim uh, apelurile lor la libertate și suntem umili față de deciziile luate în trecut uh, Uh, de către unele state membre. Însă dorim să creăm un parteneriat real cu Egiptul în viitor. Dar care Egipt? Sper că putem vorbi despre un nou Egipt. Dar dacă ne uităm la modul în care Consiliul Suprem al Forțelor Armate uh, are exact aceleași caracteristici ca regimul lui Hosni uh, Mubarak, uh, situația este îngrijorătoare. Această injustiție trebuie să Uh, trebuie să punem capăt acestei injustiții. Uh, instanțele militare, tribunalele militare nu sunt legitime, iar asta este valabil și în conformitate cu articolul 10 al Declarației Universale a Drepturilor Omului. Bloggerul uh, Ala Abd El Fatah mâine își va sărbători ziua de naștere într-o celulă în închisoare Uh, în uh, condiții groaznice, el așteaptă acuzațiile care îi se aduc, dar în același timp nașterea fiului său. Amândoi uh, aveau încredere în nașterea unui nou Egipt care să ofere oportunități pentru noua generație. Fiul său se va numi Haled, după Haled Sayed, ucis de către poliție. Alabd el-Fatah este un simbol și multe alte simboluri îi reprezintă pe uh, ce, îi reprezintă celelalte mii de oameni aflate în închisoare, inclusiv Nabil Sanad. Trebuie să facem apel către un, pentru un nou Egipt, iar asta trebuie să înceapă cu un capăt uh, pus uh, tribunalelor militare. Aș dori să vă întreb dacă putem să traducem această rezoluție în arabă ca o um, excepție. Și de asemenea aș dori să atrag atenția asupra faptului că numele domnului Abd el Fatah este scris în mod greșit. Mulțumesc, doamna Brandnar. Din păcate, se pare că există amenințarea ca Egiptul să recadă din nou uh, în mâinile unei dictaturi. Uh, alegerile se apropie și odată cu apropierea alegerilor uh, și situația drepturilor omului se înrăutățește în Egipt. Din luna martie mai mult de 12.000 de civili au fost aduși în fața unor uh, tribunale militare și mulți activiști ai drepturilor omului și blogger cum sunt domnii Abdel Fattah și Abil Sarad au fost închiși, unii chiar torturați. Noi solicităm eliberarea acestor persoane și cerem procese civile pentru civili Credem că nu acesta este mediul în care se pot desfășura alegeri democratice. În același timp, nu trebuie să ne limităm la vorbe goale, cum s-a întâmplat până acum, pentru că se pare că din nou vrem doar stabilitate și nu și respectarea drepturilor omului. În data de 28 octombrie, doamna Ashton a trimis o scrisoare prin care solicita încetarea acestor procese militare. Dar, uh, din păcate, nu s-a mai făcut niciun apel uh, uh ulterior uh, la adresa autorităților militare egiptene să înceteze uh, aceste încălcări a drepturilor omului. Este inacceptabil. Parlamentul European a condamnat în mod repetat, uh, în termeni foarte severi, uh, acțiunile împotriva civililor și trebuie să continuăm să o facem. Uh, Uniunea Europeană nu are de ales, pentru că dacă nu face nimic, riscă să își piardă și bruma de credibilitate pe care o mai are. Uh, doar dacă drepturile omului și democrația sunt luate în serios, uh, Egiptul poate să o ia pe calea cea bună după ce a făcut atâtea pentru democratizarea societății. Trebuie să-i susținem pe această cale. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Bradner.

Mulțumesc, Madame de din partea Democraților. domnule președinte. Deținerea lui alaa Abdel Fattah este un exemplu alarmant al încălcării drepturilor omului în Egipt după, fina, după căderea regimului Mubarak. Abdel Fattah era un reporter foarte important care descria ce se întâmpla în timpul Revoluției. În octombrie a fost uh, adus în fața unui tribunal militar și a fost acuzat de atacarea birourilor sau uh, sediului uh, unor sedii militare. A refuzat să se prezinte și de aceea a fost arestat. Cazul său nu este singurul guvernul uh, de tranziție are, dispune de uh, mijloacele de a aresta protestatarii pentru drepturile omului, avocați, jurnaliști. Au pus sub acuzare mai mult de 12.000 de persoane din martie. Noi sprijinim uh, statul de drept și protejarea drepturilor omului, libertatea de exprimare și de religie, dar uh, aceste, și aceste drepturi trebuie să fie respectate și de guvernul egiptean. Domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Al, uh, domnul Abdel Fattah este un blogger egiptean uh, aflat în închisoare și nu e în prima dată. Deja a fost închis pe vremea lui Mubarak. La ieșirea sa din închisoare soția sa uh, a spus uh, foarte clar că nu vor înceta să apere drepturile omului, pentru că și ea este activă pe internet și amândoi au uh, creat un blog în exil fiind și după Revoluția din piața Tahrir au revenit în țară, de, deja au fost activi și în piața Tahrir, dar și după ce s-au întors în țară, uh, noul regim a continuat să-i supravegheze uh, să-i țină sub uh, supraveghere și iată acum domnul Abdel Fatah se află din nou în închisoare. nu este unicul caz de acest fel, din păcate. Sunt mulți alți uh, civili aflați în închisoare, uh, civili care anterior au ieșit în stradă să lupte pentru libertate. Sigur că noi suntem de partea lor, le spunem că nu îi vom abandona, Uh, și trebuie reamintit acest lucru, dar trebuie uh, să încetăm, să dăm dovadă de complezență față de noul regim. Pentru că nu putem avea un uh, regim al lui Mubarak fără Mubarak. Până acum am dat dovadă de destulă răbdare. Și mă tem să nu fim acuzați pentru asta pentru că am stat cu mâinile în sân și n-am făcut nimic împotriva acestor, acestor autorități militare. Uh, autoritățile aceste, uh, acestea militare trebuie să nu se mai bucure de toleranță pentru uh, cazurile lor de încălcare a drepturilor omului și atât trebuie să facă doamna Ashton de acum înainte. Mulțumesc. Și acum domnul Cernețchi are cuvântul. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, obserwujemy regres, obserwujemy... Mulțumesc. Trebuie să oprim această situație în care situația drepturilor omului așadar se um, înrăutățește în Egipt. Primăvara arabă avea ca scop tocmai să readucă drepturile omului și respectarea cetățenilor și a, devenit o, a redevenit o iluzie. nu este suficient să înlături o di dictatură. Trebuie de asemenea să avem grijă la cei care preiau puterea după căderea unei dictaturi și cei care se aflau în anturajul acelei dictaturi. Pentru că nu se dovedesc a fi întotdeauna cei mai potriviți. De unde această iluzie de libertate care astăzi nu este reală? Eu însumi sunt uh, blogger și îmi manifest solidaritatea cu cei persecutați în Egipt. Mulțumesc. Din partea GUE, domnul Mastalca. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cazul Ala Abdel Fattah este doar un mic exemplu a, a cât de neajutorate sunt politicile noastre. Mult sărbătorita primăvară arabă ajut, aduce, a ajuns la putere reprezentanța unor interese necunoscute. Învățămintele pe care trebuie să le tragem sunt că nu trebuie să-i sprijinim pe cei care își doresc numai putere și privilegii doar pentru că ei uh, recită slogane uh, Uh, pentru democrație. Problemele sunt de multe ori probleme pe termen lung uh, și chiar uh, o moștenire a perioadei coloniale. Și ceea ce vedem astăzi este ceea ce am văzut și înainte de războiul din Irak. Confruntare clară cu Iranul în loc să găsim, să avem o soluție de compromis. Este mult mai greu să faci pace decât război. Chiar trebuie să ajungem să avem milioane de refugiați irachieni sau cu orașe libiene ruinate. Europa trebuie să fie uh, să acționeze în mod hotărât. Sunt de acord cu utilizarea forței, forței în Siria, dar nu înțeleg de ce se poate folosi forța în Siria, dar nu și, nu și în, în ceea ce privește pe curzi. Dau cuvântul domnului Kelly. Mulțumesc. Egiptul este o țară cu un trecut măreț. Din păcate, situația sa actuală nu este atât de strălucită. Uh, creștinii copți sunt persecutați, de exemplu. Această situație este de neacceptat. Eu nu sunt, sunt creștin și sunt membru PPE, care este un grup creștin-democrat. Uh, noi trebuie să facem mai multe ca să apărăm pe creștini și pe orice persoană persecutată din cauza credințelor sale religioase. În Cazul domnului uh, El Fatah este foarte important. El trebuie felicitat pentru curajul său, pentru că nu acceptă un proces militar înșirat de junta militară din Egipt. Trebuie

Mulțumesc. Încă uh, Egiptul are o uh, istorie veche de uh, democrație. În 1974 a scăpat de o altă dictatură Uh, mă refer desigur la Portugalia, mă scuzați, nu la Egipt. Deci uh, eu ca portugheză știu din proprie experiență ce înseamnă lupta pentru democrație și înțeleg uh, foarte bine ce se întâmplă în Egipt cu încălcarea drepturilor omului, cazurile El Fatah și Nabil Sanad, cu aceste tribunale militare, toate acestea sunt semnale foarte clare că nu există democrație în Egipt. Situația este dramatică. E practic o, o, o trădare a celor care au luptat pentru democrație în piața Tahrir și în Egipt. Trebuie să trimitem un mesaj clar. Isto nu e tolerabil. Prin uh, vocea înaltului reprezentant. E inacceptabil. Noi cerem uh, respectarea drepturilor fundamentale, cerem uh, ca autoritățile egiptene să elibereze toți civilii și prizonierii politici. Mulțumesc, domnul Schlitter. Våren 1848 svepte en våg av demokrati. Mulțumesc. În 1948 a existat un val democratic în Europa. Primăvara arabă însă sperăm că nu va uh, suferi uh, ca această mișcare din 48 și pentru noi este însă un eșec, fie că este un regim militar sau un alt tip de regim. A fost, uh, ar fi putut fi decizia noastră. Dacă noi am fi făcut mai mult pentru un regim liber, uh, cu judecători, uh, ingineri, societate civilă corespunzătoare, ei bine, am fi putut ajuta, i-am fi putut ajuta pe cei de acolo. Așa am putea să îi ajutăm pentru ca ei să nu trăiască același eșec. Domnul Pohreba, mulțumesc. Discutăm din nou despre situația din Egipt. Și de fiecare dată când vorbim despre acest subiect, vorbim despre cazuri de încălcare a drepturilor omului și de urmărirea creștinilor. Însă, astăzi vorbim mai precis despre un bloc care i-a criticat, le-a criticat pe autoritățile egiptene. Constituția egipteană garantează libertatea convingerilor și libertatea religioasă, însă autoritățile egiptene funcționează ca și când aceste drepturi nici nu ar exista trimit în închisoare jurnaliști, blogări, reprezentanți ai organizațiilor uh, care se opun situației actuale din Egipt. Și de asemenea, îi trimit în fața tribunalelor și pe creștini. Trebuie să spunem autorităților egiptene că Sprijinul nostru va fi condiționat de respectarea drepturilor omului și această presiune trebuie exercitată asupra autorităților militare care trebuie să respecte drepturile omului. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Egiptul este un factor politic foarte important în acea zonă. Este deci un stat democratic și stabil ar stabiliza întreaga zonă. Fiecare stat trebuie să-și găsească propria cale către democrație. Este corect însă există și drepturi uh, um, fundamentale, indivizibile uh, și inviolabile care, la care, pe care nu putem să le punem sub semnul întrebării. Uh, eliberarea tuturor celor um, arestați în mod abuziv ar fi un semn că Egiptul ia în serios democrația. Sprijin rezoluția Uh, în discuție și sper ca și Comisia Europeană să uh, depună presiuni pentru ca Egiptul să nu vândă numai verbal uh, principiile democratice, ci să le și aplice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ultimul cuvânt în această rundă îl va avea domnul Caras. Aș dori doar să vă informez asupra faptului că în câteva minute voi pleca la Beirut și apoi în Egipt, unde se vor discuta exact aceste aspecte. Voi lua cu mine rezoluția și intervențiile dumneavoastră și le consider baza uh, intervențiilor mele la această conferință. Primăvara arabă a trecut însă primăvara democratică încă nu a venit. Fără dezbaterea cu privire la libertatea religioasă, fără drepturile fundamentale, fără, fără o constituție și alegeri care să sprijine aceste principii, nu vom putea merge cu curaj înspre viitor. Vă mulțumesc pentru aceste revoluții, sunt un uh, bagaj foarte important pentru mine și nu pot decât să spun că Carta Drepturilor Fundamentale a creat baza pentru toate activitățile uh, reprezentanților Uniunii Europene și este orient, uh, or, linia noastră directoare pentru statul de drept și democrație. Vă mulțumim. Acum Doamna, Damanac, doamna comisar Damanachi are cuvântul. Dear members of the Parliament, the respect of... Mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului, respectarea valorilor democrației și a drepturilor omului e un punct cheie în uh, relațiile Uniunii Europene cu vecinii săi. Articolul 2 al acordului de asociere între Uniunea Europeană și Egiptul stipulează că relațiile între părți trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor democrației și a drepturilor fundamentale. Sigur că acestea includ și uh, libertatea de cult sau de credință, libertatea de asociere uh, și libertatea cuvântului. În numele înaltului reprezentant și al Colegiului Comisarilor, aș dori să subliniez că reactivarea stării de urgență în Egipt pe, uh, și prelungirea sa până uh, la data alegerilor care vor veni este foarte îngrijorătoare, mai ales în ce privește respectarea uh, libertății cuvântului și dreptul la un proces care să fie conform cu standardele internaționale și mai ales dreptul la un proces civil trebuie întotdeauna respectate uh, convențiile internaționale referitoare la drepturile civile. Asta este poziția noastră. Spiritul și așteptările Revoluției din 25 ianuarie nu trebuie trădate și nici uh, aspirația egiptenilor pentru, spre alegeri libere și democratice. Din nefericire, oferta noastră de a trimite observatori la legile din Egipt a fost refuzată de autoritățile din această țară, care consideră că o misiune internațională de observare a legilor o uh, interferență în afacerile lor interne. Cu toate acestea, Uniunea Europeană va oferi asistență pentru procesul electoral, oferind formare pentru uh, monitorizarea alegerilor și pentru Comisia Electorală. Autoritățile egiptene trebuie să uh, elimine sau cel puțin să suspende uh, starea de urgență mm, cât mai curând posibil. Asta este poziția uh, Colegiului Comisarilor. Pentru că cu această stare de urgență mm, oamenii pot fi închiși fără proces, cum este și situația domnului Abdel Fattah, care este acuzat că a incitat la violență împotriva forțelor armate și că a atacat militari uh, în uh, fața clădirii Maspero pe data de 9 octombrie 2011. Procesele uh, militare ale civililor ne dau măsura situației îngrijorătoare a drepturilor omului din Egipt regretabil este că provisiunea făcută de, eh, pe data de 15 septembrie de către Consiliul Suprem al Forțelor Armate, și anume că ei nu vor mai deferi civilii uh, instanțelor militare, nu s-a tradus în realitate. Situația aceasta, pe drept cuvânt, ne îngrijorează. Și mai ales pentru uh, cazurile specifice ale lui Allah Abdel Fattah și Michael Nabil Sanad. În acest context, Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu posibila interpretare a excepțiilor în conformitate cu care aceste procese militare ar putea, din păcate, continua. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă îi spune președintele. Cu asta am încheiat, dragi colegi, dezbaterea asupra Egiptului și uh, cazurile bloggerului Ala Abdel Fattah. Și trecem la vot. Votăm, în primul rând, cele șase moțiuni pentru rezoluție privitoare la Iran cu încălcările drepturilor omului din uh, Iran.